Okay. Good evening. I think we... Bună seara. Haideți să începem pentru că nu avem la dispoziție prea mult timp. Și dacă ne dorim o discuție adecvată, ar trebui să începem. În primul rând, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Ordinea de zi este adoptată, nu avem nu am nicio comunicare. Îi spun bun venit domnului Hoyer și dau cuvântul colegului meu, domnul von Overfeld. Mulțumesc. Aș dori să-i spun și eu bun venit domnului Hoyer de la BEI. Bun venit la această reuniune pentru a putea discuta rolul și contribuția băncii la atingerea priorităților Uniunii Europene în general și uh, contribuția adusă mai ales noului uh, pact uh, ecologic european. Domnul Hoyer a fost prins în trafic. La 21.30 interpreții vor pleca, deci v-aș ruga să respectăm calendarul prevăzut. O să dau cuvântul domnului Hoyer pentru un discurs introductiv de aproximativ șapte minute, după care vom avea sloturi de câte 4 minute, deci cu cât uh, va fi mai lungă întrebarea, cu atât răspunsul domnului Hoyer va fi mai scurt. Și o să insist la, pentru ca cele 4 minute să fie respectate, pentru că dacă nu, nu vom reuși să terminăm până la 21.30. Deci, domnule Hoyer, ne bucură faptul că sunteți alături de noi și abia așteptăm să vă ascultăm introducerea. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor un an nou fericit, la mulți ani tuturor. Îmi cer scuze pentru că am întârziat, uh, nu îmi stă în fire, însă am uh, venit de la ceremonia de investire a noi comisii de la, din, în fața Curții Europene de Justiție din Luxemburg și am întârziat. Îmi cer scuze din nou. Aș dori să mulțumesc uh, președinților Comisiei Econ și de bugete pentru uh, invitația care mi-a adresat-o pentru a participa la acest schimb de opinii. Este o ocazie perfectă acum la începutul anului, înaintea provocărilor care ne așteaptă cu CFM, cu InvestEU și în contextul marii probleme climatice. Aș dori să mulțumesc raport, rap, domnului Cormon, raportor, pentru activ, activitatea anuală la, a BEI pentru activitatea sa. Aștept cu nerăbdare să colaborez împreună cu dumnealui și cu ceilalți eurodeputați din restul grupurilor politice în următoarele săptămâni și luni. Mă bucură sprijinul pe care îl conferiți Băncii Europene de Investiții ca bancă a Uniunii Europene. Are un rol de catalizator al investițiilor care sprijină politicile europene în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene și insist și asupra dimensiunii externe a activității BEI, pentru că sprijinul venit din partea dumneavoastră este singura bază care garantează activitățile externe ale Băncii Europene de Investiții, din care 60% și mai mult dar 60% uh, mă sigur sunt uh, canalizate înspre chestiuni care țin de mediu. Deci pentru a ne atinge obiectivele de mediu, trebuie să consolidăm uh, garanțiile conferite de bugetul european și de dumneavoastră. Banca Europeană, Europeană de Investiții și subsidi, uh, subsidiarea acestea, Fondul European de Investiții, băncile europene, sunt o afacere foarte bună pentru Uniunea Europeană. Atragem bănci de pe piețele de capital, bani de fonduri de pe piețele de capital cu un capital de 17 miliarde de euro, pe lângă rezervele uh, acumulate și capitalul uh, Uh, pusă la dispoziție de statele membre, dar prin fondurile lichide de 17 miliarde de euro reușim să atragem aproximativ 600 de miliarde de euro. Este o situație unică în lume și este un avantaj imens pe care putem să-l dăm contribuabililor europeni. Deci folosim într-un mod foarte eficace resursele europene în uh, sprijinul uh, politicilor uh, hotărâtă inclusiv de Parlamentul European. Pactul ecologic european este cel mai curajos și cel mai mare plan prezentat de Uniunea Europeană recent dorește să rezolvă chestiuni cheie, cum ar fi chestiunea climatică, competitivitatea, uh, coeziunea și salutăm um, legătura cu mecanismul de tranziție care vă va fi prezentat mâine de Comisia Europeană. Doamnelor și domnilor, vă asigur că puteți să vă bazați pe Banca Europeană pentru a furniza rezultate concrete prin Pactul Ecologic European. Vă asigur că o să investesc toată energia în acest nou plan ecologic european și așteptăm cu nerăbdare um, detaliile pe care ni vi le va prezenta uh, mâine Comisia. După cum știți, Uniunea Europeană poate oferi foarte multe lucruri pe acest front climatic. Poate nu toată lumea a înțeles acest lucru în ultimul deceniu, dar finanțăm deja de mai multe decenii foarte multe acțiuni climatice. Suntem uh, o forță care sprijină obiectivele de dezvoltare multilaterale convenite în Paris 2015. Suntem implicați în foarte multe proiecte climatice peste tot în lume. Anul trecut, cu ocazia unui moment istoric, am anunțat intenția băncii noastre de a nu mai uh, finanța combustibil uh, fosil și în deceniul următor vom continua să facem istorie canalizând uh, o mie de miliarde înspre proiecte de, de mediu, este cel mai ambițios plan de investiții uh, din întreaga istorie. Trebuie să înțelegem despre ce discutăm. Am menționat acest un trilion de uh, euro. Asta înseamnă că vom uh, recurge la efectul de pârghie a capitalului pe care ni-l puneți dumneavoastră și alții la dispoziție. Nu avem în uh, Ehm, la noi în bancă 1000 de miliarde, un triliard de euro la dispoziție, este vorba de efectul de pârghie. Și pentru a ajunge la acest efect de pârghie de un, tri, un, un trilion de, de, de miliarde de euro, ne dorim ca aceste investiții să fie neutralizate până la sfârșitul anului 2020 50% până în 2025 din uh, Fondul European de Investiții Strategice. Decarbonizarea va necesita mm, o ajustare nemai întâlnită pentru întreprinderi și pentru cetățeni și există regiuni care vor fi afectate mai mult de activele uh, care își pierd uh, valoarea datorită schimbărilor climatice și tocmai de aceea vom lucra împreună cu Parlamentul European și cu celelalte instituții europene pentru a promova regenerarea economică acolo unde este nevoie de această regenerare economică, să garantăm o justiție o, o tranziție justă pentru grupurile cele mai uh, vulnerabile, pentru a ne asigura că nimeni nu va fi lăsat în urmă și suntem dispuși să colaborăm și la un mecanism care va garanta o tranziție justă. Însă, uh, aș dori să spun cu toată claritatea, Europa trebuie să devină un lider tehnologic din punctul de vedere al acțiunilor climatice. Trebuie să ne asigurăm că suntem cei mai avansați când vine vorba de folosirea tehnologiilor care ne permit să uh, reducem la maxim uh, emisiile de dioxid de carbon. Uh, Doamne și domnilor, activitatea din acest punct de vedere a început deja cu planul de investiții uh, Juncker și deja de mai multe decenii am lucrat în acest sens și acțiunile noastre comune au reprezentat mai mult decât suma părților individuale. În, după cum a spus uh, Jean-Claude Juncker în iulie 2018, Comisia nu este o bancă și Banca Europeană de Investiții nu trebuie să lucreze doar pentru uh, Comisia Europeană. Și Parlamentul European a, fost, uh, a insistat întotdeauna pe marginea folosirii punctelor forte ale Băncii Europene de Investiții în sens durabil. În momentul în care am prezentat planul de investiții Juncker în 2015, Oamenii aveau foarte multe dubii. 315, 350 de miliarde de euro noi investiții atrași din sectorul privat, 25 cu, pornind de la ceva mai mult de 20 de miliarde de euro garanții, 6 mil, 15 uh, de la bugetul european și 5 din partea băncii. Nu a fost deloc ușor, dar am demonstrat că este posibil și astfel vom reuși să transformăm modul în care resursele publice sunt folosite în mod mai uh, eficace. Uh, Face a generat uh, investiții suplimentare de 450 de miliarde de euro și până în 2021 PIB-ul va crește cu 1,8% datorită acestor investiții. Mai mult de un milion de IMM-uri se bucură de un acces mai bun la creditare. Domnilor și domnilor, investițiile în Uniunea Europeană s-au îmbunătățit, însă redresarea nu este echilibrată. De exemplu, infra- în domeniul infrastructurii și inovării, Uniunea Europeană a rămas în urmă și pentru ca viitorul cadru financiar multianual să fie un succes, trebuie să plecăm de la rezultatele deja obținute. Să continuăm, de exemplu, cu planul de investiții Juncker, să creăm Uh, și să creăm o legătură cu noile programe de investiții, de exemplu prin intermediul InvestEU. Instrumentele financiare vor funcționa doar dacă ținem cont și respectăm cerințele uh, pie- uh, piețelor. Și dacă reușim să acoperim lacunele piețelor. InvestEU va trebui să rămână să aibă un caracter flexibil pentru a răspunde eventualelor provocări care vor uh, apărea. Uh, vom avea nevoie de un sprijin continuu din partea legiuitorilor, fără de care Investe 1 nu va fi uh, implementat în mod adecvat. Și câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, în ceea ce privește activitățile externe ale Uniunii Europene. Pe lângă chestiunile climatice, eu aș spune că dezvoltarea va deveni o mare, o chestiune importantă, o mare provocare în următorii uh, ani și în contextul fluxurilor migratorii. Deci trebuie să ne gândim într-un context cuprinzător la ce înseamnă uh, dezvoltare. Și este adevărat că prin intermediul Băncii Uniunii Europene, prin uh, intermediul BEI, Uniunea Europeană promovează standarde pe plan internațional, din punct de vedere energetic, din punct de vedere mediu, Există o percepție vis-a-vis -vis de faptul că BEI se teme de riscuri și că nu se ocupă de dezvoltare în mod real, însă noi nu facem decât să punem în aplicare măsurile pe care ni le-ați cerut, ne asumăm riscurile pe care ni le-ați cerut dumneavoastră. Deja de mai mult de 5 decenii, BEI a susținut politicile de dezvoltare în mai multe țări, și ca braț extern al investițiilor externe Uniunii Europene suntem prezenți peste tot în lume. Avem expuneri în 43 din cele 59 de state fragile și din statele cele mai puțin dezvoltate. Uh, dezvoltate. Deci, uh, Banca Uniunii Europeană este singura instituție financiară care poate garanta o autonomie strategică a Uniunii Europene, un concept vehiculat atât de des de politicienii europeni mai recent Mm, și suntem implicați uh, și cooperăm cu foarte mulți parteneri internaționali. Dacă dorim să avem un lider, uh, să avem un rol de lider uh, pe plan climatic, avem nevoie de un braț financiar puternic și de o bancă europeană puternică și tocmai de aceea vă cer sprijinul în ce, când vine vorba de respectarea acestui rol central al BEI după anul 2020 și când vine vorba de activitățile externe ale BEI. Doamnă președintă, mă apropiu de... Mă, mă opresc aici pentru că nu mai am timp și o să vă stau la, la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc. Spusese mai mult sau mai puțin, șapte minute. V-ați lungi puțin mai mult, dar poate vom recupera puțin din timpul pierdut. Domnul Fernandez este primul care se va bucura de slotul de patru minute. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnă președintă, aș dori să-i mulțumesc domnului Hoyer pentru că este alături de noi astăzi în numele BEI. Fondul European de Investiții Strategice, planul de investiții Juncker sunt inițiative care au avut succes și a fost o plăcere să mă ocup de aceste dosare în calitate de raportor. Nu știu dacă puteți asculta interpretarea. Ok. Eu tive o um prazer de fazer parte também. Eh, Spuneam că a fost o plăcere pentru mine să mă ocup de aceste proiecte în calitate de coraportor. Și doream să vă întreb, să, să vă întreb care, care sunt eh, așteptările pe care le aveți din partea InvestEU care considerați că ar trebui să fie rolul BEI în acest uh, fond? Și aș dori să vă aduc aminte că Parlamentul European dorește ca o sumă de 700 de miliarde de euro să fie mobilizată. Consiliul se referă la o sumă de 650 de miliarde de euro, însă care ar fi rolul Băncii Europene de Investiție în fondul pentru o tranziție justă? sau considerați că ar trebui să avem mai degrabă un mecanism pentru o tranziție justă din, din care să facă parte un asemenea fond? ...70% din garanțiile din InvestEU provin de la Banca Europeană de Investiții și aș dori să știu care va fi ponderea alocată mecanismului care să garanteze o tranziție justă. Și apoi există și chestiunea pactului ecologic. Care este ponderea contribuției BEI în finanțarea măsurilor care combat uh, schimbările uh, climatice și care considerați care este ponderea pe care o, o veți avea în noua propunere făcută de Comisia Europeană? Da, credeam că voi uh, asculta mai multe întrebări înainte de a răspunde. Cred că experiența planului de investiții Juncker ar trebui să se regăsească în modul în care va fi uh, Uh, creat InvestEU. Ce a funcționat trebuie să fie păstrat, ce nu a funcționat prea bine trebuie să fie îndreptat. În momentul în care a apărut ideea InvestEU, a fost prezentată sub două titluri importante. Simplificare și simplificare. Și simplificarea trebuie să devină, să devină o realitate, pentru că deseori um, atunci când uh, s-a încercat simplificarea unor lucruri, de fapt, acestea au devenit mai complicate. Și, desigur, InvestEU ar trebui să se ocupe de principale provocări legate de investiții în Uniunea Europeană. Și o, o chestiune extrem de importantă va fi posibilitatea de a depăși uh, contradicțiile între obiectivele stabilite de Uniunea Europeană. Dacă ne gândim la obiectivul cheie reprezentat de convergență și coeziune pe de-o parte și inovare pe de altă parte. Poate fi demonstrat că lucrurile au fost făcute foarte bine în planul de investiții Juncker sau în activitățile externe ale Uniunii Europene, de exemplu, în țările din Balcanii Occidentali, în situațiile în care țările care au avut nevoie de asemenea sprijin pentru aderarea la Uniunea Europeană sau în scopuri uh, de coeziune au intrat în domeniul de, ino- de inovare. Lucrurile sunt cam complicate, dar aceasta este direcția pe care trebuie să o luăm. IMM-uri, convergență, competitivitatea Uniunii Europene sunt chestiunile cheie de care trebuie să ne ocupăm și competitivitatea înseamnă să fii lider din punct de vedere tehnologic și să nu rămâi în urmă. Doamna Pereira. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Hoyer, bun venit călduros în Parlamentul nostru. Vreau să spun că eu chiar la BEI mi-am început cariera profesională. Acolo am început să lucrez înainte de a prelua alte funcții și de a ajunge până la urmă în Parlamentul European. Am lucrat la Departamentul Reclamații, deci mă bucur că v-am în față pentru că vreau să vă pun câteva întrebări. BEI se transformă într-o bancă verde și a anunțat că planurile sale pentru următorul deceniu se bazează pe decarbonizare și pe alinierea cu obiectivele agendei de la Paris. Acum, e adevărat că este absolut urgent să investim în climă. Liderii politici au spus asta și cetățenii o cer. Iar evenimentele ne arată că trebuie să luptăm pentru a conserva mediul. Asta ne îngrijorează și s-a văzut și în votul de anul trecut. Dacă ne uităm la cum s-au mobilizat tinerii recent, vedem că ei cer scopuri mai ambițioase. Nu cu mult timp în urmă, Bay a anunțat că dorește să investească în centrale. Acum ne spuneți că vreți să investiți în prevenirea schimbărilor climatice. Mi se pare că semnalul pe care l-ați lansat este unul extrem de important pentru piețe, pentru că foarte adesea e greu să raliezi sprijin în jurul acestei idei de tranziție justă care să nu lase pe nimeni în urmă. Vreau să ne spuneți mai mult despre obligațiunile verzi, ce impact ar avea asupra schimbărilor climatice? În al doilea rând, ce rol aveți în corectarea disfuncționalităților piețelor? Considerați că ar trebui să vă folosiți de instrumentele pe care le aveți cum? Și în ce fel băncile de dezvoltare pot colabora cu BEI pentru fondurile structurale și pentru pactul ecologic? Mulțumesc! Mulțumesc! Aș fi tentat să spun Bine ați revenit! Acum, iată că avem o nouă mod de colaborare, cu atât mai interesant cu cât vorbim de chestiuni climatice. Eu sunt în politică de peste trei decenii. Și sunt, pot să spun că au, sunt prea puține evenimente care duc la schimbări atât de mari. Atunci când uh, eram în externe, și uh, am văzut ce se întâmplă cu zidul Berlinului când a căzut, apoi un alt moment când uh, am uh, văzut invazia din Irak, acele au fost niște momente esențiale. Ei, conștientizarea importanții evenimentelor climatice de anul trecut mi s-a părut la fel de importantă, la fel de serioasă. E un lucru care nu va trece ușor. În aprilie, președintele Germaniei a insistat să mulțumească organizațiilor de tineret care i-au mobilizat pe semenilor pentru a vota la alegerile europarlamentare. Și președintele a spus, vedeți, se poate mobiliza tineretul în sprijinul obiectivelor politice și da, este important, dar ce mai important este că tinerii urmează acum să ne mobilizeze pe noi, pentru că nu își vor pierde elanul. Această mișcare va continua. Acum, sunt mai multe chestiuni pe care trebuie să le avem în vedere. După părerea mea, trebuie să facem din schimbările climatice un plan de afaceri, realmente, pentru că doar așa vom putea mobiliza sectorul privat. Și suntem pe cale să o facem. Apoi, trebuie să colaborăm îndeaproape cu băncile multilaterale și multinaționale de dezvoltare, pentru că putem face foarte multe împreună, dar dacă intrăm în concurență în mod inutil între noi, nu putem. Atunci, uh, unde uh, piața are disfuncționalități sau se blochează, noi trebuie să intervenim și să colaborăm cât mai strâns. Mulțumesc! Cu cât uh, întrebările și observațiile sunt mai scurte, cu atât mai mult are timp domnul Hoyer să răspundă. Patru minute sunt doar patru minute. Domnul Haina Luoma. Domnule președinte Hoyer, mă bucur foarte mult să vă revăd aici. Și eu am oarecare experiență, pentru că în urmă cu 10 ani am lucrat la BEI, am fost uh, membru în Consiliu. Acum, sigur, banca arată total altfel. În momentul de față s-a mărit foarte mult și acum banca joacă un rol foarte important în strategia Uniunii Europene, iar planul Juncker și noul pact ecologic sunt exemple foarte bune. Însă, pe măsură ce rolul băncii a crescut, trebuie să ne uităm și la rezultatele sale. Trebuie să fim absolut siguri că împrumuturile pe care BEI le dă sunt doar bani suplimentari, care apar doar atunci când uh, investitorii nu pot strânge suficiente fonduri sau când sunt uh, perturbări ale pieței și că nu îi înlocuiește pe investitori. Deci, cum vă asigurați că proiectele pe care le finanțați de la BEI și mai ales uh, prin EFSI uh, sunt proiecte care beneficiază de finanțare suplimentară. Cum ajungeți la această concluzie? Și aș vrea să știu dacă v-ați îmbunătățit uh, evaluarea rezultatelor pe care le-ați obținut și a țintelor de mediu. În ce măsură le atingeți? Cealaltă întrebare se referă la schimbarea de rol care are loc. Grupul nostru este absolut uh, pentru transformarea BEI într-o bancă climatică. Pe de altă parte, vrem să ne asigurăm că vor uh, fi importante în continuare și uh, aspectele sociale, pentru că vrem ca pe viitor banca să financeze și proiecte în ce privește sănătatea, educația, IMM-urile, locurile de muncă de calitate. Ce se întâmplă dacă aceste ținte nu sunt atinse? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Hainaloma. Foarte pertinentă întrebarea. Da, și aspectele sociale și partea de crowding in, crowding out, cum ați spus. Din punctul meu de vedere, BEI nu ar trebui să îi îndepărteze pe investitorii privați. Dacă sectorul privat poate să uh, facă un lucru, atunci să-l facă fără ca noi să-i preluăm sarcina. Dar, bineînțeles, sunt și lacune pe piață, acolo unde sectorul privat uh, nu reușește să acopere, intervenim noi. Avem adiționalitatea și avem criterii clare prin care putem demonstra că piața nu ar fi reușit să se descurce fără ajutorul nostru. Asta e o critică pe care o primim adesea, uh, anume că noi uh, intervenim în locul băncilor private. Dar uh, BEI are o specificitate, ceva unic. Suntem cea mai mare bancă care este condusă de oameni de știință și de ingineri. Avem mai puțini banchieri. Atunci când noi emitem un aviz, când uh, oferim, când publicăm poziția noastră pe o problemă tehnologică extrem de complicată, avem uh, capacitatea internă, capacitatea in-house de a elabora acel aviz și foarte adesea ajungem la o concluzie în ce privește un uh, proiect sau un program foarte complicat, îl aprobăm și apoi uh, vin uh, finanțatorii privați și vor să participe, vor să cofinanțeze, pentru că dacă noi spunem că este fezabil și este viabil din punct de vedere economic, sunt și ei gata să participe. Deci trebuie să fim prudenți, pentru că, cum spuneam la început, avem fonduri limitate de la acționari, doar 700 de miliarde în capital, restul de pe piațe, piețele de capital și pe piețe nu poți strânge 7 până la 9 miliarde în obligațiuni în fiecare an dacă nu dai dovadă de prudență. Apoi, în ce privește obligațiunile ecologice, care au fost lansate în urmă cu 13 ani și care au fost un mare succes, au strâns miliarde de dolari, vrem să facem la fel. Obligațiuni pentru obiective de dezvoltare durabilă. Am început cu uh, proiecte în domeniul apei, vom continua cu sănătatea și proiecte educaționale pentru că vrem să mobilizăm mai mult fondurile private și pentru aceste aspecte. Mulțumesc, domnul Schuster. Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că BEI ar trebui să devină o bancă climatică, dar cu toate acestea, Aș avea câteva întrebări despre cum ar trebui să funcționeze această transformare. Pe de o, pe de o parte, această declarație că 50% din fonduri ar trebui să se îndrepte înspre investiții care protejează uh, mediul înconjurător. Uh, care sunt, care sunt criteriile în ceea ce privește celelalte 50%? Mă întreb, vor mai fi uh, finanțate aeroporturi, de exemplu. Deci cum se va defini neutralitatea climatică? A doua întrebare. Este, este nevoie de multe investiții în domeniul uh, public, în domeniul regiilor de stat, al uh, administrațiilor uh, comunale, de exemplu, care investesc în proiecte care au o durată lungă de viață până când dau roadă și cum considerați că veți putea susține uh, asemenea investiții și mai ales în cazul uh, întreprinderilor mm, întreprinderilor uh, private care se bazează pe criterii tradiționale și în temeiul cărora uh, rentabilitatea nu este una extraordinară, rentabilitatea investițiilor în asemenea proiecte de, de lungă durată. Deci, cum puteți să mergeți dincolo de ce s-a realizat în contextul FACE și considerați că există pericole um, când vine vorba de posibilitățile de refinanțare ale BEI, care depind de situația financiară a BEI, de ratingul de AAA uh, de care se bucură acum. Este un lucru crucial pentru noi. Dacă n-am putea să îl protejăm, ar deveni foarte scump pentru toată lumea, pentru acționari și chiar și pentru Parlament, ar fi evident. o datorie suverană poate funcționa și dacă are mai puțin de triplu A. Însă dacă o instituție precum a noastră, care are atât de puțin capital propriu și care se bazează pe sprijinul statelor membre și care își asumă răspunderea în mod continuu, dacă nu avem noi triplu A împreună, um, consecințele sunt clare. Deci trebuie să fim extrem de vigilenți. Alinierea cu obiectivele de la Paris uh, sunt un efort cuprizător. Cum spuneam mai devreme, 50% este ținta. Trebuie să avem o listă de criterii mediu, o listă de criterii climatice pentru fiecare proiect. De pildă, în Europa avem atât de multe aeroporturi, poate avem nevoie de un sistem mai bun de gestionare, de planificare a activității în uh, aeroporturi. Asta poate fi un proiect. Cealaltă întrebare, um, în ce privește proiectele bazate pe combustibili fosili. Noi trebuie, bineînțeles, să ne comportăm ca o bancă comercială, pentru că dacă o bancă investește într-un proiect care rămâne pe bilanț 30-50 de ani și dacă uh, știi de la început că există aspecte climatice, că există uh, probleme și uh, trebuie să îți uh, amortizezi costurile la un moment dat, știind că tehnologia va ieși din uz, va trebui practic să planifici o datorie, să îți asumi o pierdere, lucru pe care noi vrem să le evităm. Deci pur și simplu e o, o chestie de bun simț economic. Nici o bancă privată nu și-ar asuma un astfel de risc și deci nici noi nu vom face. Dacă cineva vrea să subvenționeze combustibilii fosili, n-are decât, dar nu cu banii contribuabililor care garantează practic existența băncii noastre. Mulțumesc. Domnul Hoșic, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mă bucur foarte mult, uh, domnule Hoier, că sunteți aici și mă bucur că avem uh, păreri atât de apropiate pe aceste chestiuni. Este un lucru extrem de plăcut. Eu am trei cuvinte încheie în, în minte. Taxonomie, coerență, capacitate. Mi s-a părut foarte important să văd că politica de creditare în domeniul energetic a băncii a influențat uh, forma finală a taxonomiei. Mă întreb în ce măsură BEI intenționează să se folosească de noua taxonomie în politica sa de împrumuturi. În al doilea rând, coerența. Coerența politicilor. După cum ați spus pe bună dreptate, trebuie să dăm dovadă de coerență. Nu putem spune că pur și simplu jumătate merge în sprijinul uh, proiectelor climatice, cealaltă jumătate spre orice altceva, chiar dacă anulează prima jumătate. Deci, în context climatic, să ne gândim la domeniul transporturilor, care este destul de problematic pentru bei. Poate nu pentru bei, dar în orice caz uh, generează foarte multe emisii uh, cu efect de seră. Și avem, uh, avem de lucru aici pentru că avem o industrie auto extrem de bine dezvoltată. Și apoi, al treilea cuvânt, capacitatea. După cum ați spus, Bay are experți uh, în uh, rândul său care pot pregăti proiecte de calitate extrem de bună spuneți-ne ce putem face noi la Parlament ca să vă ajutăm și ce poate face BEI cu expertiza pe care o are în perioada de implementare. Pentru că aici sunt probleme. Ar fi foarte benefic să putem îmbunătăți implementarea. Mulțumesc! Mulțumesc! Încep cu taxonomia. După ce am inventat obligațiunile ecologice în 2007 și ni s-a spus că suntem nebuni, iar acum s-a dovedit că a fost un succes imens pe piețele globale, am tras învățăminte. Pentru că am văzut uh, cât de mare succes are um, ecologizarea, greenwashing. Dar uh, se ajunge și la discreditarea întregul exercițiu, se discredează practic ideea în sine. Și tocmai de asta noi trebuie să ne asigurăm că ceea ce parte eticheta de verde, de ecologic, chiar Așa și este. Tocmai de asta salut munca făcută de Comisia Europeană în ce privește taxonomia, nu știu exact ce va ieși, dar trebuie să ne asigurăm că curdul va fi asumat nu doar de Uniunea Europeană, ci de toată lumea. Trebuie să avem participare globală, măcar UCD. În al doilea rând, trebuie să avem uh, mai multă grijă cu domeniul transporturilor, însă e ceva ce trece printr-un proces, printr-o procedură, se fac consultări, nu e ceva ce schimbăm peste noapte. Și da, vom da dovadă de coerență. Capacitatea, capacitatea băncii este limitată. Noi suntem cea mai mare bancă multilaterală, însă tot nu reușim să ne atingem toate obiectivele pe care poate v-ați aștepta să ni le atingem. De aceea trebuie să fim prudenți și să nu subestimăm nevoia de capitalizare a băncii. Ce e important însă este să fructificăm, să obținem maximul din resursele pe care le avem din euro. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe capacitatea de dezvoltare, de consultanță pe care o putem oferi, pentru că uneori uh, penuria, sărăcia nu înseamnă doar uh, sărăcie de capital, ci și lipsa de expertiză necesară pentru a elabora proiecte bune. Deci, dacă vreți să ne ajutați, consolidați acel hub, acel centru de consultare pe care îl coordonează Comisia Europeană împreună cu noi. Mulțumim, domnul Păslaru. Um, I'm really glad... Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că putem ține acest schimb de vederi într-un moment atât de oportun, pe un subiect atât de oportun. Mâine, Colegiul Comisarilor va adopta inițiativa pentru o tranziție echitabilă și înțeleg că avem un plan, avem o strategie pentru un trilion de euro și avem acest mecanism pentru o tranziție echitabilă, avem uh, încă 700 de miliarde, mai avem 45 de miliarde de la InvestEU, avem și împrumuturile care ne pot duce până la 25 de miliarde. Astea sunt clare. Ați menționat uh, faptul că se face o simplificare, o raționalizare, însă BEI, ca partener, are un rol esențial. Trebuie să comunice oportunitățile care există direct actorilor de pe piață. Așadar, vă întreb, ce eforturi veți face la nivelul birourilor de legătură din state membre, eforturi care vor trebui să fie considerabile pentru a colabora cu ceilalți actori, cei care fac implementarea, mai ales că sunt atât de multe instrumente la dispoziție. Vă spun sincer că atunci când am stat de vorbă cu reprezentanții sectorului privat, am uh, simțit și am auzit de la ei că în partea de implementare se plâng din cauza complexității existente și spun asta pentru că vin dintr-o regiune, dintr-o țară unde actorii privați, dar și statul, sunt extrem de interesați de aceste proiecte, însă nu sunt uh, deloc motivați, deoarece li se pare extrem de complicat, extrem de complex. A doua întrebare se referă la InvestEU, sunt raportor din umbră. M-am întâlnit cu foarte mulți de la firul ierbii, cu părți implicate, IMM-uri, și m-am bucurat foarte mult să văd că una din problemele pe care le-au invocat, competențele sau lipsa de competențe pe piața muncii a fost uh, preluată în unul din rapoartele dumneavoastră. Cu toții credem că BEI are un rol cheie în ce privește adoptarea sau trecerea la era digitală și uh, încurajarea de competențe digitale. Uh, veți finanța astfel de proiecte în uh, tehnologia digitală, infrastructură digitală, competențe digitale în mod prioritar? Și, în al doilea rând, veți fi de acord să finanțați uh, proiecte pentru uh, competențe digitale, pentru competențe noi, peste cele 4 milioane. Vă dați seama că ați epuizat aproape 4 minute. Am cer scuze, era foarte important. Păi nu mai rămâne loc pentru răspunsul domnului Hoyer. Da, un truc bun. Înțeleg, am făcut multe studii și, în general, ele se coroborează și cu ce spun instituțiile, instituțiile naționale, în sensul cu principalele obstacole eh, pentru investiții în Europa? Competențele, în primul rând, eh, planificarea și construirea capacităților. Avem multe state membre și de succes chiar, care vor să fac mai multe, dar nu reușesc pentru că nu au capacități de planificare pentru infrastructurile lor și nu pot folosi banii la dispoziția lor. Și apoi, cred că încă nu am început sau nu suntem încă în uh, epoca digitală ca atare. Nu e vorba aici de IT, e mult mai mult decât atât. O, ca o, dacă m-aș gândi la o um, afacere în domeniul uh, în domeniul, uh, să zicem, uh, internetului și BEI are foarte multe date la dispoziție date specifice pe care nu le exploatează, ar putea să fie lider în lume și nu o face. Deci, în ultimii ani, noi ne-am uh, schimbat uh, în sensul că și banca noastră este mai uh, vizibilă și mai atentă la furnizarea de informații pentru toată lumea, pentru producători, pentru producători, pentru uh, uh, antreprenori și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Hoyer. Mulțumesc pentru prezență. Vreau să mergem repede ca toată lumea să se bucure de traducere. Văd că instituția dumneavoastră se angajează în, într-o uh, adevărată tranziție ecologică. Toată lumea are nevoie de, nevoie de ea. Planeta noastră are nevoie de ea, însă uh, vă rog să nu vă epuizați de la bun început pentru că va fi nevoie de multă rezistență pentru a face ceea ce trebuie în această tranziție în favoarea climatului și a ecologiei. BEI va trebui să se metamorfozeze pentru că uh, banca aceasta pentru climat care se dorește a fi BEI va trebui să um, se angajeze și să garanteze că nu va finanța nici de cum proiecte care să uh, împiedeze asupra drepturilor umane sau asupra drepturilor planetei noastre și cei care doresc credite să supună atenției un plan de acțiune clar și credibil, așa cum trebuie să o facă și managementul băncii să o facă. Și atunci vreau să vă întreb foarte clar când veți veni cu un astfel de plan și când veți actualiza politica, politica sectorială, mai ales în domeniul transporturilor și apoi politica dumneavoastră proprie de transparență. Am vorbit despre drepturile umane. Când vă gândiți că veți adopta o strategie globală coerentă în ce privește drepturile umane, mai ales când vine vorba de riscurile de represalie asupra promotorilor drepturilor omului și mă gândesc aici mai specific la recrutarea unor persoane la BEI care să fie specializate în aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult! Când vine vorba de climat, ambițiile noastre sunt deosebit de mari, mai mari decât are oricare, oricare instituții financiare din lume, Vă spun asta pentru că de ani de zile suntem uh, pe uh, acest uh, suntem situați, poziționați astfel față de alte instituții financiare și multilaterale, mult mai mult decât altele din lume, așadar ne-am angajat până una alta a avea 25% portofoliu de acțiuni în favoarea climatului la noi la BEI și procentul acesta va crește la până la 50% până în 2025. Este o mare ambiție, dar uh, cred că vom uh, izbândi. Să știți că, da, BEI este, uh, se spune, uh, o bancă a, pentru climat. Nu asta aș spune eu, aș spune că noi suntem o bancă a inovațiilor. Accentul este pe inovare. Și când vorbim despre mm, tranziția echitabilă, justă, sunt regiuni unde oamenii sunt afectați de tranziția către o lume mai ecologică și acolo ei trebuie sprijiniți. Pentru că nu e vorba numai despre resurse, e vorba și despre joburi, despre supraviețuire. În Silesia lucrurile nu se vor schimba peste noapte de la producția de cărbune dintr-o dată la un salt în lumea de vârf tehnologică. E nevoie, bineînțeles, de o gândire comună, dar nu trebuie nici să ne pierdem uh, avantajul uh, competitiv în acest domeniu. Și există o serie de propuneri care vor uh, sosi și vor fi în discuție, inclusiv în ce privește transporturile. Anul acesta chiar sunt de acord că există o urgență în toate aceste sectoare. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la domnul Gigold. Hoyer, first of all, uh, I... Domnule președinte Hoyer, în primul rând uh, vreau să vă felicit cu multă căldură pentru uh, realizările dumneavoastră în ce privește politica de împrumuturi uh, a BEI, chiar și când vine vorba de statul nostru, de țara noastră. Uh, Uh, chiar și aici uh, sunt bucuros pentru că e vorba pe la urmă de coerență de care e nevoie, iar pentru lupta pentru climat e nevoie chiar de mai mult decât coerență. În Financial Times, pe 15 iulie anul trecut, a apărut un articol care a făcut uh, mare vulvă și indirect s-a spus că uh, BEI este uh, gigantul ascuns al investițiilor în Europa. BEI are, de fapt, uh, triplu uh, A ca și rating, dar s-a vorbit și despre pierderile acestei bănci. Um, foarte puține pierderi, mult mai puține decât uh, celelalte bănci din sector, mult mai puțin așadar. Nu este vina dumneavoastră pentru că ați spus dumneavoastră că vă asumați riscurile pe care noi vă cerem să vi le asumați, iar BEI are foarte puține fonduri și capital proprii. De aceea vreau să vă uh, întreb, având în vedere aceste uh, așteptări deosebite legate de New Green Deal, n-ar trebui oare ca banca să se doteze cu un capital mai mare? N-ar trebui ca statele membre să financeze mai mult uh, BEI? Să facă așa cum a făcut poate și în timpul, în timpul crizei financiare, ca să permită BEI să facă mai multe lucruri și mai bine, să permită să potențeze inovarea, să poată să-și asume mai multe riscuri? Avem nevoie de o nouă bancă uh, pentru dezvoltare care să-și asume niște riscuri și nu neapărat uh, să aibă a. Dar sunt uh, de acord cu ce ați spus. Trebuie văzut lucrurile, lucrurile, lucrurile și din punct de vedere tehnic, bancar. E vorba și de statutul nostru care ne permite să dăm împrumuturi. Nu trebuie să uh, dăm cu împrumut mai mult de 2,5 ori, deci mai mult decât uh, capitalul propriu. Acesta este uh, calculul care se face și, bineînțeles, pentru fiecare proiect noi cântărim riscul aferent și facem asta peste tot, chiar și pentru proiectele inovatoare. Știm că există un spațiu de manevră, un spațiu pentru împrumut, dar care este încadrat de statutul nostru. Acum câțiva ani am reușit uh, să uh, obținem o injecție de capital uh, deosebită, ceea ce a fost într-adevăr fără precedent, însă am auzit de cifre cum ar fi 5, 7, 10 miliarde injecții de capital în BEI, aș fi încântat, dar nu asta e important. Ne-ar ajuta mult mai mult ca pe lângă această sumă să vină, de fapt, la noi mai mult capital de bază, core capital. Deci nu injecție de capital, uh, nu despre asta e vorba, e vorba de uh, ceea ce uh, își asumă ca și risc colateral statele membre în finanțare. De asta ar fi nevoie. Și am spus că nu vreau neapărat mai mult capital am spus că vrem mai mult angajament uh, și asumarea uh, de, de uh, responsabilitate din partea tuturor membre. Despre asta este vorba. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Zonca. Mulțumesc foarte mult. BEI în ultima vreme s-a ocupat cu Uh, sprijinul IMM-urilor cu proiecte pentru mediu, pentru infrastructură și așa mai departe. Am o întrebare. Când vine vorba de aceste domenii, credeți că aceste domenii vor fi într-adevăr uh, afectate de o serie de schimbări? Unde vor interveni cele mai mari uh, schimbări? Și apoi, infrastructurile mari de transport, de drumuri. Acestea sunt foarte importante pentru țările din Europa Centrală și de Est, care s-au alăturat un pic mai târziu Uniunii Europene. Și apoi proiectele transfrontaliere, deosebit de importante. Ce credeți despre acestea? Și nu în ultimul rând, acest fond uh, pentru tranziție echitabilă, um, este foarte clar că anumite uh, regiuni vor primi mai mulți bani de la acest fond decât altele, vor fi chiar uh, în vizorul acestui fond. Însă mă întreb care sunt criteriile care se vor aplica, despre ce sume vorbim și în ce regiuni considerați sau ce regiuni considerați că vor fi uh, eligibile în la prima strigare, ca să zic așa. Da, este într-adevăr uh, fascinant acest subiect, mi-ar place să dau sau să aflu un răspuns credibil, dar nu suntem încă în această fază pentru că am vorbit cu vicepreședintele Timmermans și nici ei la comisie nu știu uh, foarte bine ce se va petrece. Încă se mai uh, fasionează lucrurile. S-a vorbit despre 35-40 de miliarde în acest fond de justiție sau tranziție justă, echitabilă apoi încă 45 de miliarde care se preconizează pentru Invest EU, dar sunt doar cifre deocamdată, nimic mai mult. Însă ce e important să avem o mai bună folosire a capacității de consiliere, consiliere, deci și tehnică a BEI și a Comisiei și să punem mai mult accentul pe proiectele transfrontaliere. Mă gândesc, de exemplu, în uh, Balcanii de Vest, unde se pot face foarte multe uh, afaceri uh, cu țările de acolo. Adică fiecare țară UE care are un vecin din Balcanii de Vest poate să facă niște proiecte pe care ei între ei acolo poate n-ar putea să le ducă la capăt. În sfârșit, Comisia uh, dacă aduce suplimentar efectul de pârghie pe, pe deasupra celor uh, finanțate către bancă, atunci chiar se vede asta pe teren, însă trebuie să menținem un echilibru, mai ales în acele țări care sunt afectate negativ de politicile de climat și politicile energetice, încă o dată să nu lăsăm nimeni pe marginea drumului. Până acum suntem în dezechilibru și eu încă nu văd că ne-am fi apropiat cumva de acest echilibru între regiuni, între state și așa mai departe. Domnul Cus. Vă mulțumesc. Aș dori să revin, domnule Hoyer, la subiectul ambițiilor cel mai mari legate de, de schimbările climatice. În uh, raport se spune că Banca Europeană de Investiții garantează neutralitatea din punct de vedere clim, uh, climatic a împrumuturilor acordate și aș dori să știu cum faceți acest lucru și cum definiți neutralitatea din punct de vedere climatic și care sunt criteriile pe care le-ați uh, stabilit. Au un caracter empiric, bazat pe date ști, științifice, Um, se referă la niște la niște noi standarde de emise 200 reduse de la 250 de, kilo, de, de grame pe de kilowatt pe oră la 50. Deci cum, a fost, cum, au, cum ați ajuns la toate aceste valori pe care le stabiliți, pe care le publicați în raportul noastră? Și eu mă, nu, sunt, nu cred că puteți să atingeți toate aceste obiective dacă nu folosiți uh, energia uh, atomică. Veți sprijini și acest tip de energie prin uh, creditele, prin investițiile pe care le promovați sau energia nucleară va fi exclusă? Și dacă da, și dacă nu, de fapt, cum veți putea să garantați că atingeți obiectivele ambițioase de reducere a emisiilor de, de dioxid de carbon? Vă mulțumesc, este o, un subiect imens cel atins de dumneavoastră, pentru că ar trebui să mă refer la uh, detalii științifice și vă pot oferi o întâlnire cu experții noștri. Desigur, avem nevoie de criterii foarte clare, nu este nicio îndoială din acest punct de vedere, dar oricum există și niște uh, limite stabilite pe plan politic eu cred că putem să ajungem la obiective mai ambițioase, de exemplu cifra de 250 de la 550 atâta vreme cât lucrurile sunt uh, simple, pot fi atinse prin tehnologii simple, prin gaze naturale, de exemplu, nu va exista nici un, uh, nici un imbolt de a părăsi, de a renunța la energiile bazate pe combustibil fosil. Tocmai de aceea trebuie să, dăm, să avem o abordare diferită, să demonstrăm cum uh, poate garanta această tranziție Europa, pentru că ceilalți Uh, ne-au luat-o înainte. Și vă dau un exemplu. În China, uh, dacă chinezii spun să uh, își, își doresc să inverseze tendința până în 2030 și își dau seama imediat după aceea că de fapt ar reuși să inverseze tendința până în 2025, vă asigur că vor și inversa tendința până în 2025. Și aceasta ar trebui să fie și atitudinea pe care ar trebui să o avem noi, în ciuda uh, Uh, dificultăților uh, tehnice care există, dar după cum am spus, eu sunt dispus să vă pun în legătură cu experții noștri și cu cei care se pricep din acest punct de vedere. Eu cred că ar fi foarte bine dacă am fi mai ambițioși. Mulțumesc, domnul Juvan. Monsieur le Président. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezență, pentru răspunsuri. Am două întrebări. În primul rând, un subiect uh, pe care nu prea l-am auzit aici, pomenit, dar pentru mine e important ca și ecologist, ca și verde. Agricultura, agroindustria, industria agroalimentară duce la sărăcirea solurilor, la emisii și la probleme de sănătate. Pe de altă parte, agricultura verde ecologică care respectă planetă, care permite uh, Uh, păduri, um, laștini și uh, uh, alte metode, este o metodă foarte bună pentru a secreta și capta carbonul, dioxidul de carbon. Știu foarte bine că achiziționarea de terenuri agricole costă foarte mult ca investiție și ca exploatare, cel puțin în primii ani. Vreau să vă întreb dacă doriți să uh, contribuiți în proiectele dumneavoastră la această conversie a agriculturii. Apoi, libertatea de mișcare a bunurilor, serviciilor în lume duce la dereglările climatice. Este clar, nu cred că o taxă pe dioxid de carbon va ajuta cumva problema, nu numai ea. Și apoi, eh, relocalizarea firmelor, companiilor. Odată ce eh, aceste companii revin în Europa, ele vor mai fi mai puțin poluante și vor emite mai puține emisii deci, de dioxid de carbon. Vreau să vă întreb dacă veți ajuta la acest retransfer al firmelor, companiilor din alte țări înapoi în Europa. Da, bineînțeles că trebuie să ținem cont de asta, pentru că știm că nu e nevoie să mai producem emisii suplimentare. Trebuie să sprijinim agricultura verde și vrem să ne gândim și la alte energii alternative. Însă, momentul în care Juncker s-a adresat Parlamentului uh, în iulie 2018 și a spus că Comisia nu este banca și banca nu este Comisia, el a vrut să spună acest lucru simplu și anume că să nu încurcăm rolurile fiecăruia. Mă aștept ca dumneavoastră, liderii politici, să trasați și împreună cu Comisia uh, acele orientări politice în legătură cu ce se și trebuie să se facă. E adevărat, când vine de emisii, uh, sunt lucruri uh, importante și acestea, dar până la urmă, hotărârea pe care o iau eu la bancă trebuie să fie o hotărâre politică luată de către politicieni și sprijinită ca atare. Și ca să mă întorc la chestiunea uh, energiei nucleare, dacă nu am fi avut un uh, astfel de acord la nivelul băncii pe acest subiect, ar fi fost un haos. Dar având în vedere emisiile și criteriile pentru emisii, Ehm, nu ne-ar fi împiedicat nimeni să finanțăm energia nucleară, dar nu am făcut-o totuși printr-un autocontrol și nu cred că o vom face nici în continuare, pentru că e vorba aici de o chestiune politică la mijloc. Și în ce privește schimbul de emisii, comercializarea acestora, discuția trebuie să fie aprofundată. În ce privește relocalizarea întreprinderilor înapoi în Europa și asta trebuie abordat, dar să nu uităm nici politica de dezvoltare și poate că acolo anumite orientări sunt exact contrarii celor indicate. Mulțumesc foarte mult, urmează domnul Papadimulos. Chirie Hoyer. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule Hoyer. V-ați referit la trans- transformarea Băncii Europene de, investi- de Investiții într-o bancă climatică, ceea ce pare să fie o idee foarte bună și am auzit și cuvinte frumoase din partea Comisiei Europene în legătură cu Pactul Ecologic European. Însă, doar în urmă cu câteva momente ne-ați spus că mai trebuie clarificate din punct de vedere politic anumite chestiuni de către Comisie, de către Consiliu și așa mai departe. Și aș dori să vă întreb, în condițiile în care sunteți în contact cu aceste instituții? Când considerați că veți primi clarificările de care aveți nevoie pentru a putea merge înainte cu uh, planul și intențiile dumneavoastră? Pentru că știm prea bine că nu există un acord între Consiliu și Comisie și aș dori să știu de ce fonduri suplimentare aveți nevoie și cum veți uh, proteja aceste fonduri de canalizarea lor înspre proiecte care sunt doar aparent uh, uh, ecologice. Și apoi o altă întrebare. Dimensiunea socială, tranziția justă, necesitatea de a nu lăsa pe nimeni uh, în urmă. Acest uh, fond este un instrument, însă mă întreb dacă este și un instrument adecvat în acest sens și am putea include aici și invest EU 45 de miliarde de euro sunt suficiente pentru o tranziție justă sau acest plan ecologic nu va face decât să uh, creeze inegalități și mai mari între regiuni, între diferite societăți. Și în fine, ați spus că vă doriți uh, mai multe garanții din partea statelor membre. Puteți să le cereți astăzi? Pentru că Parlamentul European le poate cere prin diferite rezoluții, dar dumneavoastră puteți discuta direct față în față cu diferiții politicieni. Le cereți uh, sporirea uh, garanțiilor pe care le conferă BEI? Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Cred că trebuie să recunoaștem meritele Comisiei uh, Europene. Doamna von der, von der Leyen și colegii dumneei fac parte dintr-o comisie care a fost investită în urmă doar cu câteva săptămâni, au deschis acum o fereastră și acum trebuie să intre aerul curat. Acesta trebuie să fie um, canalizat. Cred că doamna um, comisia a, a precizat niște obiective generale care trebuie să fie detaliate, precizate în colaborare și cu dumneavoastră și cu alții. Dar cred că împreună putem uh, să ne implicăm mai mult în acest punct de vedere. Dacă liderii Uh, politici europeni spun ce își doresc și dacă ne pun la dispoziție mijloacele care ne permit să multiplicăm fondurile pentru a atinge acest obiectiv, vom putea să facem acest lucru. Când vine vorba de efectul de pârghie, suntem cei mai buni pe planetă. În ceea ce privește proiecte aparent ecologice, după 2007 am văzut că au apărut diferite, diferite instituții financiare care au luat o bucată de hârtie, au colorat-o în verde și au spus aceasta este o obligațiune ecologică. Deci trebuie să fim foarte precauți, tocmai de aceea taxonomia este atât de importantă. La momentul respectiv. Comisia Europeană a stabilit, a înființat un grup de lucru uh, în ceea ce privește principiile care trebuie să stea la baza unei obligațiuni uh, verzi, un grup care a stabilit un set uh, clar de criterii criterii care trebuie să fie respectate de toată lumea și care trebuie să fie respectate, pentru că dacă nu, se ajunge la o concurență neloială între diferite instituții și am putea distruge și um, încrederea investi- investitorilor. Am spus că avem nevoie de o sumă, de o anumită cantitate de obligațiuni care să ne fie achiziționată pe, pentru a ne păstra uh, credibilitatea. Deci, trebuie să rezolvăm această problemă a proiectelor aparent ecologice. Dacă 45 de miliarde de euro ar fi suficiente, în mod evident, cu cât uh, aș primi, am primit mai multe fonduri, cu atât ar fi mai bine. Și spre deosebire de alte bănci uh, de dezvoltare multilaterală, eu nu cer, eu nu voi cere fonduri suplimentare. Uh, este minunat dacă am primit mai multe fonduri, dar ar fi și mai, uh, și mai important dacă responsabilitățile asumate prin garanții uh, de urgență, de exemplu, de către statele membre, uh, abia atunci am putea investi și mai eficient, am putea atrage și mai multe fonduri pornind de la cele 45 de miliarde de euro. Doamna președintă, mai avem foarte puține minute pentru intervențiile spontane, trei cereri și v-aș, respecta să, v-aș ruga să respectați câte trei minute. Domnul Kuzmiuk nu este prezent. Panie prezesie, ja mam krótkie pytanie w odniesieniu do... Vă mulțumesc. Domnule Hoyer, aș avea o, întreb- o întrebare legată de energia Obținută din gaze naturale. V-ați referit la eliminarea treptată a proiectelor bazate pe uh, combustibil uh, fosil și aș dori să știu ce se întâmplă cu gazele naturale în acest context. De curând, energia obținută din arderea gazelor naturale a fost recunoscută ca fiind o energie ecologică, o energie verde. Deci, care va fi Uh, atitudinea BEI față de investițiile în proiecte care se bazează pe gaze naturale. Ne în îndepărtăm de finanțarea proiectelor bazate pe combustibil uh, fosil. Din motive operaționale, interpreții vă informează că um, opresc serviciul de interpretare. Vă mulțumim. if you compare uh, natural gas or